trei instituții europene și asta respectând spiritul și litera Tratatului de la Lisabona. Și mulțumesc Comisiei pentru deschiderea de care a dat dovadă. Mulțumim. Închidem dezbaterea. Vom vota acest raport miercuri la ora prânzului. Acestea fiind spuse, stimați colegi, trecem mai departe. Pe ordinea de zi avem următorul punct și anume întrebările orale și răspunsul oferit de comisie cu privire la transferurile de date către SUA efectuate de statele membre în temeiul memorandumurilor de înțelegere. Avem uh, uh, solicitări de la ALDE și GUE Angel. Mai întâi, doamna Intveld, pentru două minute, are cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Uh, o să fiu foarte succintă. Consider că întrebarea orală este cât se poate de clar formulată. Deocamdată ne îndreptăm către un pachet PNR cu un registru privind numele pasagerului. Avem uh, trei mandate din partea Comisiei cu negocieri cu SUA, uh, Canada și Australia în acest sens. Însă, între timp, statele membre negociază bilateral cu SUA în ceea ce privește transferul de date personale, oferind acces SUA către baze de date europene, inclusiv baze date conținut, conținând date ale pasagerilor. Înainte ca Consiliul să țină seama de orice potențial acord pe PNR, trebuie să știm care este situația actuală. Pentru că dacă statele membre ajung la un acord bilateral de transfer de date PNR, atunci mă întreb care mai este rolul nostru? Ce mai facem noi la acest subiect? Mi s-a spus că există această situație, însă nu putem verifica negocierile bilaterale pentru că acestea sunt secrete. Și astfel ni s-a spus că ar putea fi afectate datele uh, pasagerilor uh, non-UE pe zboruri cu destinații care sunt altele decât SUA. Prin urmare, aceste acorduri nu afectează uh, situația dintre UE și SUA. Așadar, este nevoie de clarificare înainte de a merge mai departe cu negocierile. Nu în ultimul rând, domnule comisar, weekendul trecut am dat de încă un subiect care nu ne-a fost adus la cunoștință și care ar fi uh, relevant. Este vorba despre programul One Stop Security. Comisia, aparent, negociază acum cu uh, autoritățile de securitate a transportului din SUA și, desigur, este afectat uh, controlul cetățenilor SUA care vin în, uh, în Europa și viceversa. Mi se pare bizar faptul că controlul de securitate pentru cetățeni UE mergând către SUA sunt din ce în ce mai stricte. Ba chiar trebuie să plătim pregătim uh, pentru scrierea ESTA și în același timp uh, Comisia Europeană negociază abrogarea tuturor uh, controlelor ce se aplică cetățenilor SUA. Este momentul ca Comisia să ne informeze cu privire la această situație și, în final, menționez încă un aspect. Dacă, într-adevăr, SUA impune aceste standarde de securitate uh, Um, care într-adevăr ar facilita sau nu acest program. Vreau să știu care este situația. Mulțumesc. Mulțumim, dăm cuvântul doamnei Spegel. Mulțumim, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Astăzi, tratatul de la Lisabona a fost adesea menționat și aș dori să spun un lucru pozitiv. Majoritatea cetățenilor consideră că este bine că în Europa există liberă circulație, există liberă circulație pentru educație, formare și așa mai departe însă să nu uităm că lăsăm urme și anume date personale. Datele noastre personale nu mai sunt doar într-un singur stat membru, ci peste tot prin Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea este foarte bine ca și în acest sector să asigurăm protecția datelor și să asigurăm o mai bună competență la nivelul Uniunii Europene. La urma urmei, cetățenii pe bună dreptate se așteaptă de la noi Uh, ca să le tratăm uh, datele ca atare peste tot în Europa și să le protejăm, astfel încât să nu fie transmise inutil uh, către terțe state. Însă, cum să acționăm ca Uniune Europeană? Cum să acționăm ca Parlament European și cum să acționăm ca Consiliul European împreună cu statele membre individuale pentru a garanta această securitate dacă, pe de o parte, ca entitate europeană negociem cu terțele state privind transmiterea mai departe a datelor personale. Trebuie să vedem care date sunt necesare, în ce scop sunt utilizate și ce mecanisme de securitate sunt necesare pentru protecția acestora. Asta dacă, concomitent, statele individuale Uh, negociază cu terțele state privind uh, date necunoscute nouă. Trebuie să știm care sunt standardele de securitate respectate, trebuie să știm dacă nu cumva sunt transmise date duplicate, date care de fapt ar trebui să uh, fie reglementate la nivel european și pe care noi nu am dorit să le avem transmise mai departe. Ei bine, să nu uităm că dacă statele membre, la nivel individual, negociază cu un stat terț, atunci cum anume poate să garanteze protecția acestor date? Pentru că nu se știe dacă transmite mai departe doar datele propriilor cetățeni. Să nu uităm că la nivelul Uniunii Europene avem baze de date conținând date ale uh, cetățenilor de diferite naționalități. Este vorba despre baze de date la care au acces mai multe autorități europene. Așadar, dacă datele mele sunt salvate în statul A și statul A decide transmiterea mai departe a acestora către un uh, terț stat, ei bine, atunci aceasta este situația în care avem plus valoarea europeană pe care nu ne-o doream, de fapt, și pe care nu, uh, nu avem în tratatul de la Lisabona. Să nu uităm că statele membre trebuie să ia să, la cunoștință ceea ce prevede tratatul, să respecte regulile jocului și Uh, desigur, aceste reguli presupun uh, protecția datelor ca fiind o sarcină europeană. La nivel european trebuie să ne asigurăm de faptul că în uh, relații internaționale sunt transmise mai departe puține date sau cât mai puține date cu putință pentru, și în scopuri precis definite. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tavares are cuvântul. Cari colegi, noi temos nu... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Anul trecut am vorbit de mai multe ori despre protecția datelor personale ale cetățenilor europeni și ni se spune că pentru a garanta securitatea fizică a cetățenilor care iau avionul, trebuie să facem concesii în ceea ce privește transmisia datelor personale, dar acest lucru are implicații juridice am impresia că începem să construim uh, casa începând cu acoperișul. Am început cu SWIFT, apoi cu uh, PNR, uh, fișierele de date personale, dar nu începem de la bază și anume să vedem care este sentimentul general în Uniunea Europeană în ceea ce privește protecția datelor și apoi să aplicăm această atitudine în mod orizontal în toate subiectele de discuție cu partenerii, pentru că și în relațiile cu Corea de Sud sau China se vor cere acest tip de date, bineînțeles, lucrând în mod fragmentat, parțial, munca noastră devine mult mai dificilă. Parlamentul European încearcă să dea un sens acestor lucruri, dar dacă situația este deja proastă, se înrăutățește dacă se confirmă faptul că anumite state membre au uh, negociat deja în mod bilateral memorandumul de acord cu Statele Unite privind uh, transmiterea datelor PNR doresc să spun că nu mă plâng în mod deosebit de Statele Unite. Statele Unite sunt partener, uh, un partener important internațional al nostru uh, și uh, fac anumite lucruri bune. Dar regret faptul că anumite state membre au dat dovadă de lipsă de um, încredere în Uniunea uh, Europeană și uh, au pus în pericol negocierile europene. Cum vom mai putea noi pe viitor să ajungem la un acord cadru privind protecția datelor cu uh, Statele Unite, așa cum spune colegul Albrecht în raportul său și cine știe care vor fi efectele? De ce Statele Unite nu vor negocia apoi cu fiecare companie aeriană uh, privind uh, transferul datelor uh, fiecărui pasager în mod individual pentru a transmite aceste date încă din momentul vânzării biletelor? Este vorba de datele a 500 de milioane de cetățeni europeni. Parlamentul European trebuie să acționeze, Comisia, statele membre și Statele Unite trebuie să fie conștiente că în ceea ce privește datele PNR, Parlamentul European este foarte vigilent și așa cum s-a întâmplat și în cazul SWIFT, Parlamentul European nu se teme să își folosească prerogativele și să nu permită negocieri care nu garantează securitatea datelor cetățenilor europeni. Are cuvântul domnul Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Stimați reprezentanți ai Comisiei, v-aș ruga să luați în serios această interpelare, pentru că este vorba despre o întrebare principială. Trebuie să știm dacă face sens să Uh, purtăm negocieri în ceea ce privește protecția datelor dacă pe la spatele nostru și nu numai pe la spatele Parlamentului European, ci și pe la spatele celorlalte instituții europene, sunt purtate negocieri bilaterale. Uh, este importantă cooperarea transnațională, transatlantică atunci când discutăm despre crearea unui spațiu al libertății și al justiției, însă la final nu trebuie să se ajungă la reprezentarea unor interese colective uh, Uh, care subminează drepturi fundamentale individuale, mai ales ceea, uh, ceea ce privește libertatea. Să nu uităm că nu acesta este scopul colaborării internaționale. Noi, Parlamentul European, am spus uh, tot timpul că este important că, indiferent dacă discutăm despre datele PNR, despre acordul SWIFT și așa mai departe, deci pentru noi contează protecția datelor Însă întotdeauna se uită acest principiu și rămâne undeva blocat pe drumuri. Noi, cei de la Parlamentul European, am spus că dorim standarde generale la nivelul Uniunii Europene care mai apoi să fie negociate uh, cu uh, SUA. Eu sunt raportor pentru acordul cadru UE-SUA și în calitate de raportor subliniez faptul că este important acest subiect nu doar pentru uh, acordurile UE, ci și pentru acordurile statelor membre individuale. Avem aici competența, împărtăși, competența Uh, împărțită și să nu uităm că dacă într-adevăr se ajunge la acorduri bilaterale statele membre SUA, este bine atâta timp cât standardele negociate la comun, la nivel european, sunt respectate. Pentru că, la urmă urmei, despre asta este vorba aici. Și, în al doilea rând, trebuie să păstrăm în vigoare dreptul comunitar. În cadrul tratatului de Lisabona nu Uh, se ocupă doar Parlamentul European de acest subiect, ci avem un cadru juridic care ne spune că avem competență împărțită atunci când, uh, se, când discutăm despre subiecte europene, de exemplu cum, când vine vorba despre datele PNR. E bine, în, acest, în această situație, statele membre nu pot să poarte acorduri bilaterale pentru că, la urma urmei, subminează poziția noastră ca Uniunea Europeană de negociere. De aceea solicit Comisiei Europene să intervină în această situație la nivelul statelor membre pentru a sublinia faptul că aceste negocieri trebuie să fie sistate, trebuie să fie clarificat temeiul juridic care este în vigoare de la Tratatul de la Lisabona încoace. Este foarte clar pentru noi, avem nevoie de o voce unitară a Uniunii Europene în negocieri și Comisia Europeană Uh, care are propuneri bune, în opinia mea, trebuie să uh, um, apere acest principiu. Trebuie să negociem într-o singură voce și nu să purtăm mereu acorduri bilaterale, la nivel individual. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele Comisiei, doamna Damanache are cuvântul. I very much welcome the questions of the members of Parliament. Mulțumesc! Salut această între, întrebare și trebuie să vă, țin să vă spun încă de la bun început că Comisia împărtășește preocupările dumneavoastră în ceea ce urăște protecția datelor cetățenilor. Dați-mi voie să încep cu începutul. Poate că știți că aici nu e vorba de un subiect nou. În august 2007, Statele Unite și-au schimbat, modificat uh, programul de vize, adăugând anumite condiții care aveau drept scop întărirea securității. Și în aceste condiții a trebuit să admitem faptul că acest lucru a afectat toate statele membre ale Uniunii Europene, indiferent dacă acestea fac parte din programul Visa Waiver sau nu. Și pentru o țară care se afla sau și care dorea să continue să fie în acest program de visa waiver, trebuia ca această țară să contribuie, să coopereze cu Statele Unite în vederea întăririi condițiilor de securitate. Și în acest lucru, asta în acest sens, asta însemna un schimb de informații. Această nouă lege a dus la abordarea pe care a avut-o Uniunea Europeană și pe care dumneavoastră ați explicat-o mai devreme. Au început negocieri între Statele Unite și Uniunea Europeană cu privire la anumite condiții de acces a statelor membre ale Uniunii Europene la acest program Visa Waiver. Aici, în cadrul acestor discuții, au fost abordate discu uh, elementele referitoare la documentele de călătorie, siguranța în aeroport și chestiunile de securitate. Și acestea țin de competența noastră. Acum, negocierile bilaterale care există între SUA și statele membre individuale au drept scop îndeplinirea cerințelor din partea uh, Statelor Unite ale Americii în ceea ce privește inițiativele de luptă împotriva terorismului și împărtășirea informațiilor pentru statele membre care nu se află încă în, statul, în uh, programul de visa waiver, încheierea unui astfel de acorduri este o precondiție pentru a putea face parte din lista țărilor care beneficiază de visa waiver. Trebuie să ținem seama de acest lucru. Pentru celelalte uh, state ale Uniunii Europene, negocierile vor avea loc la o etapă ulterioară. Plecând de la informațiile pe care le avem și pe care Comisia le-a obținut din partea uh, statelor membre, e singura modalitate de a obține informații, opt state membre au semnat memorandumul de înțelegere cu Statele Unite în care stipulează clar că a, uh, își uh, dau consimțământul pentru a coopera cu Statele Unite cu privire la aceste uh, cerințe. Estonia, Grecia, Lituania, Ungaria, Malta, Slovacia și în acest fel, și de altfel a fost o problemă pe care încercau să o rezolve, e bine, în acest sens, aceste opt state membre au reușit să uh, intre pe lista țărilor care beneficiază de visa waiver. Acest lucru este deja realizat și Comisia înțelege că aceste memorandumuri de înțelegere, în fond, nu își doreau să fie un temei legal pentru schimbul de informații și de date între SUA și aceste state membre. Aceste memorandumuri de înțelegere, de fapt, Uh, specifică anumite aranjamente, anumite acorduri pentru a avea uh, un uh, schimb de informații. Subliniez acest lucru. Este foarte important să analizăm conținutul precis al acestor memorandumuri de înțelegere. Și conținutul acesta este determinat de statele membre ele însele și deci aici se includ categoriile de date care sunt acoperite astfel. În consecință, dacă Parlamentul European dorește să obțină informații suplimentare, atunci trebuie să vă adresați statelor membre respective. Cu toate acestea, Comisia, și iată că acum ajung la propriile noastre posibilități, Comisia spune că în principiu, sta, ă, Statele Unite ale Americii nu au posibilitatea să încheie acorduri bilaterale cu statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește în ceea ce privește datele PNR, pentru că această competență este o competență a Uniunii Europene, având în vedere acordul care există pe această temă între SUA și UE. Și în final, în negocierile legate de Uh, aceste acorduri a existat un schimb de scrisori pentru a minți faptul că cerințele legale din partea SUA în ceea ce privește participarea la programele uh, Visa Waiver țin de o competență formală. Iar în acest sens, Comisia, printr-o scrisoare foarte uh, clară, a exprimat refuzul de a acorda acces sta, uh, Statelor Unite ale Americii la bazele de date. Mulțumesc. Acum, în numele grupurilor politice, mai întâi are cuvântul domnul Coelho, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar. Am ascultat răspunsurile dumneavoastră și doresc uh, să vă spun că sunt perplex. Pe de o parte, Comisia ne spune că dacă dorim mai multe informații, trebuie să ne adresăm statelor membre. Cum putem înțelege acest lucru decât în sensul că Comisia nu ar avea niciun uh, mijloc de a face presiune asupra statelor membre în acest domeniu. Comisia a cerut Uh, guvernelor statelor, uh, Guvernului Statelor Unite să nu ceară statelor europene uh, să le transmită anumite date. Cum E posibil ca Comisia să fi stabilit relații cu Statele Unite, dar nu a impus exigențe statelor membre ale Uniunii. Această poziție dă dovadă de slăbiciune din partea Comisiei Europene. Deci poziția Parlamentului European este foarte pertinentă. Suntem uh, îngrijorați de faptul că Statele Unite uh, ne împart pentru a ne domina mai bine și anumite state membre au optat pentru relații bilaterale, punând astfel uh, bețe în roatele oricărei solidarități europene. Dar există o logică de responsabilizare a instituțiilor europene care trebuie să dea forță de negociere. Uniunea Europeană trebuie să fie unită trebuie să ne asigurăm că articolele bilaterale nu vor permite accesul Statelor Unite la bazele noastre de date și secretul acestor negocieri să nu trebuie să permită anumitor state membre să acționeze, chiar dacă anumite, nici anumite parlamentele naționale nu sunt la curent în legătură cu aceste negocieri. De aceea suntem în mod uh, normal uh, îngrijorați. Și doamna comisar nu ne liniștește deloc. Are cuvântul domnul Melzer. Nu. Președintele își cere scuze. Are cuvântul mai întâi domnul Alvaro. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc doamnei comisar care o reprezintă astăzi pe doamna malmstrm. Apreciem prezența dumneavoastră însă cred că activăm pe baze diferite, pentru că nu discutăm doar despre baze de date PNR. Este vorba despre amprente, despre ADN, despre date privind uh, infracțiuni comise anterior. Deci este vorba despre sistemul creat prin sistemul PRM. Acesta este o parte a politicii europene discutate astăzi. Și, de fapt, nici nu mă interesează așa mult aceste subiecte, pentru că putem să găsim modalități de a discuta atunci când este nevoie. Pe mine mă deranjează faptul că nici Comisia, nici Consiliul nu au atâta coloană vertebrală încât să spună stop. Nu putem să uh, utilizăm liberalizarea vizelor, de exemplu față de Austria, care nu este un stat nou membru, ca uh, mijloc de șantaj. Este foarte interesant faptul că un stat membru UE sing- ă, nu poate să retragă singur uh, liberalizarea vizelor pentru SUA, pentru că noi, noi acordăm SUA liberalizarea, libera trecere ca entitate în sine. Noi vrem într-adevăr parteneriatul transatlantic, însă ca în orice căsnicie este nevoie de respect pentru a se ajunge la rezultate pozitive. Și exact asta ne așteptăm de la cetățenii SUA și de la politicienii SUA și dorim ca Comisia și Consiliul să sublinieze mai bine aceste aspecte pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mölzer. Are cuvântul domnul Meltzer. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când am uh, discutat acordul SWIFT, era foarte clar că uh, discutam despre vinderea protecției datelor. Și acum este oficial. Sistemul Uniunii Europene mm, în ceea ce privește protecția datelor s-a dovedit a fi un placebo nu doar în câțiva ani, ci doar în câteva luni. SUA nu dorește acorduri, nu dorește negocieri. Arată că nu uh, dă doi bani pe parteneri, ci îi pasă doar de parteneri care spun da și da. Așadar, trebuie să luăm la cunoștință faptul că SUA uh, are acces la baze de date europene fără restricții. Uh, asta de ceva timp încoace. Și uh, Desigur, pe ușa, bilater- pe ușa din dos acum se încearcă Uh, ajungerea la date cu caracter personal prin acordurile bilaterale. În, uh, agocerile, prin, în negocierile transatlantice ar trebui să se pună odată pentru totdeauna capăt acestui coșmar. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Strasser are cuvântul. Doamnă comisar, doamnelor și domnilor, așa cum a spus antevorbitorul meu, a sosit timpul să recunoaștem că, da, în ciuda faptului că nu este domeniul nostru de activitate, trebuie să recunoaștem că răspunsul dat de comisie și reacția venită din partea comisiei este nesatisfăcătoare. Ce se întâmplă de fapt? Vă rog frumos să luați la cunoștință toți cei din uh, Parlamentul European doresc să discute despre baza acestor negocieri. Suntem oripilați prudent fiind spus, de faptul că Comisia nu acționează. Așa a fost și în cazul acordului SWIFT. La ultima sesiune plenară am discutat despre taxa de 14 dolari percepută la călătoria în state. Astăzi, colega mea pe bună dreptate a abordat și subiectul referitor la ce face Comisia în acest sens, ce fac statele membre în acest sens. Și acum, iată, aflu că există discuții în ceea ce este poziția asumată de americani față de cetățenii europeni. Trebuie să stipulăm foarte clar că noi discutăm despre principii și principial dorim să discutăm cât se poate de serios cu Comisia. Principial discutăm cel puțin despre reciprocitate. Principial discutăm despre faptul că nu trebuie să, să fie garantat accesul ă, la datele europene fără a primi ceva în schimb. Este vorba despre apărarea acestor principii acum. Ă, cetățeanul european are dreptul să știe ce date ale sale sunt utilizate, cum, unde și când. Această infrastructură trebuie să se bazeze pe un concept european, desigur. Aflăm acum însă că Comisia, de fapt, uh, a înrăutățit poziția de negociere cu americanii ne coordonând totul la nivelul statelor membre în primul rând și în al doilea rând ne intervenind activ. Vreau să știu când anume încep în activ aceste negocieri și când anume uh, se pune accentul pe aceste acorduri. Uh, în urmă cu o lună am discutat acordul SWIFT și ne-am impus. Acum avem nevoie de o asemenea abordare și în ceea ce privește datele cu caracter personal și datele PNR. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Începem procedura Catch the Eye și avem trei luări de cuvânt. Un punct de ordine, dacă este un punct de ordine, puteți uh, să vă exprimați. Doriți o clarificare? După uh, intervențiile spontane puteți să o cereți. Cui... Doamna Roitova are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să luptăm în mod clar împotriva terorismului și acest lucru nu poate fi făcut dacă nu există o cooperare la nivel internațional în acest domeniu. Și pentru asta e nevoie de cooperare transatlantică. În acordurile bilaterale între Uniunea Europeană și SUA, Comisia și statele membre par să înregistreze progrese și negocierile uh, ajung acum la nivelul parlamentelor naționale. Iar lista uh, țărilor care a fost uh, citată adinaori se află acum, e vorba de țări care se află în campanie electorală. Și este evident că aceste acorduri vor avea o influență asupra uh, cetățenilor europeni, transmiterea anumitor date, date ale cetățenilor care călătoresc cu avionul. E drept, e vorba de țări democratice, însă acest transfer de date trebuie să fie strict încadrat, strict limitat și să aibă puterea legislativă un cuvânt de spus în acest domeniu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, doamna fel și Cuba Benova are cuvântul. În relația cu cetățenii, aceasta este o chestiune foarte sensibilă, atât în relația cu societatea civilă, cât și în legătură cu drepturile omului. E vorba de transmiterea datelor cetățenilor noștri în Statele Unite și noi am făcut eforturi să luptăm împotriva terorismului și să protejăm securitatea colectivă a cetățenilor și astfel s-a justificat transmiterea datelor personale. Dar eu mă tem că pentru a lupta împotriva terorismului nu mai respectăm viața privată privată a cetățenilor și nu doresc ca negocierile între Uniunea Europeană și Statele Unite uh, să nu uh, avanseze, pentru că Statele Unite sunt, alia- sunt aliatul nostru cel mai important. Dar, negociind în mod bilateral cu statele membre și nu cu Uniunea Europeană în totalitatea sa, uh, Uniunea Europeană ne face să fim, uh, Statele Unite ne fac să fim suspicioși aceste state, statele care nu fac parte din programul uh, de scutire de viză, uh, au uh, fost de acord cu astfel de memorandumuri, dar cred că pe viitor Uniunea Europeană trebuie să fie mai implicată în relația cu statele membre pe această temă. Are cuvântul domnul Pașca som presvedčený že sa musíme aj naďalej. suntem cu toții convinși de faptul că trebuie să continuăm eforturile de combatere a terorismului care încă prezintă un pericol foarte mare la adresa societății moderne. Însă transmiterea mai departe a datelor cetățenilor european în acest sens pare să fie prost coordonată. SUA colectează acum date ale cetățenilor europeni în baza acordurilor semnate cu UE în ansamblul ei și a acordurilor bilaterale. Consider că această abordare dualistă nu mai trebuie să fie acceptată. Datele cu caracter personal al cetățenilor europeni trebuie să fie reglementate astfel încât să nu se permită violarea drepturilor acestora prin proceduri semilegale. legale Așadar, ar trebui ca în fața SUA să insistăm asupra reciprocității și să ne asigurăm de faptul că regulile sunt uh, acceptate la toate nivelurile, astfel încât să aibă loc un transfer de date cu caracter personal, uh, ținându-se seama de regulile jocului peste tot. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Morva are cuvântul un minut. În mod excepțional am acceptat această intervenție, doamnă Morvai, vă rog să-mi acordați o secundă. Stimați colegi, intervențiile de un minut uh, nu trebuie anunțate în ultima secundă. Așadar, dacă doriți să luați parte la întregul proces, vă rog frumos să vă anunțați în avans. Fac acum o excepție, pentru că nu existau foarte mulți vorbitori, doamnă Morvai. Mulțumesc, domnule președinte, însă iată, nu este un interes uh, manifestat uh, foarte vizibil față de acest subiect. Data protection, uh... Protecția datelor sau orice procedură care încalcă în mod clar protecția datelor trebuie să fie legat, legată în mod să fie um, clarificată pentru a vedea care este scopul acelei proceduri, pentru a vedea dacă scopul acelei proceduri se poate justifica sau nu. Acum, Statele Unite trebuie să justifice modul în care transferul acesta de date va duce la îndeplinirea scopului lor și anume să ne explice cum anume vor, explica, vor, vor utiliza datele uh, ce le sunt transferate. Cea de-a doua întrebare este de ce utilizează două niveluri de uh, de supraveghere. Uh, fac distinția între țările uh, noi ale Uniunii Europene și țările cu vechime. De ce de cetățeni din țările uh, noi ar fi mai periculoși decât cetățeni din țările membre vechi? Care este scopul acestor duble negocieri? Iată care este adevărata problema. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Sophie Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat posibilitatea să cer clarificări pe marginea a două puncte. Am fost foarte surprinsă în momentul în care doamna comisar a spus că această chestiune legată de visa waiver afectează doar statele membre. Dar, dacă mi-aduc aminte, la un moment dat s-a spus că exista o competență exclusivă a Comisiei în acest domeniu. Deci trebuie să vedem, într-adevăr, dacă lucrurile stau așa. Deci ce înseamnă asta? Comisia și-a schimbat uh, uh, avizul privind propriile competențe și o a doua întrebare. Doamnă comisar, ați spus că nu se face trimitere în acest memorandum la transferuri de date privind registrele cu numele pasagerilor. Ei bine, vă pot da o copie în care se menționează datele PNR în acest memorandum. Deci ce înseamnă asta? Comisia nici măcar nu știe ce se întâmplă. Și acum o să vă lămuresc eu, doamnă comisar. Acest parlament a hotărât să amâne votul la două acorduri PNR deoarece am crezut că puteam avea încredere în Comisie ca instituție la fel de responsabilă ca și Parlamentul European și încep să îmi pun întrebări dacă într-adevăr Comisia merită această încredere și sper să nu ne dezamăgiți. Εκ μέρους Doamna Damanachi, numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Această discuție este deosebit de interesantă. They cannot accept the claims that the Commission... Trebuie să, trebuie să înțelegeți că în legătură cu datele și protecția datelor cetățenilor, uh, nu pot accepta că Comisia nu ar avea o poziție fermă și chiar dacă mi înlocuiesc colegul, eu sunt la curent Comisia este absolut, tot colegiul este la curent cu ceea ce se întâmplă și vă pot spune tuturor că ne preocupă acest subiect al protecției datelor personale ale cetățenilor noștri. Și acum, dacă trecem la fapte, trebuie să respectăm sau nu tratatul de la Lisabona. Ce propune dumneavoastră? Să ignorăm poziția Consiliului? V-am auzit că ați afirmat foarte ușor că ați dori să, avem, să vorbim pe singură voce în această problemă în Europa. Sunt de acord și eu aș dori acest lucru, dar ce preferați? Ca toată Comisia să spună că ignoră poziția Consiliului? Aș dori să vă inform, dacă vorbim despre fapte și nu vise, că deja am solicitat Consiliului și nu este nimic nou, pentru că deja știți acest lucru, că în, deja din luna mai acestui an am propus Consiliului că viitorul cadru, dacă acest cadru se va referi la datele personale, va, se va aplica și datelor din statele membre. Am propus deja ce ne-ați cerut dumneavoastră. Și dacă se va conveni asupra acestui lucru, atunci așa se va face. Așa stau lucrurile. Dar încă nu am ajuns la un uh, acord. Dacă nu se ajunge la un acord cu Consiliul, ce îmi propune să fac? Să mă duc în fața statelor membre și să le spun că nu putem, că nu pot continua? Am înțeles, asta propune dumneavoastră. Dar eu vă răspund ceva foarte simplu și anume că trebuie să respectăm tratatul de Lisabona. Asta vă pot spune. Și în legătură cu alte probleme, la fel de interesante. Am auzit multe aici despre data de, baza de date europeană și despre uh, baza de date PRUM. Eu vă pot spune că în cazul în care statele membre au asemenea memorandumuri de înțelegere bilaterale, pot să ofere date în legătură cu proprii cetățeni nu pot oferi date din, bază, din baza de date europene sau din baza de date PRUM. Am spus asta foarte clar. De asemenea, am spus clar că am solicitat Statelor Unite, am trimis scrisori și încă negociem pe această temă ca acordurile bilaterale să nu se refere la uh, registrul acesta cu numele pasagerilor și datele cuprinse în el. Asta nu înseamnă că poate statele membre nu au dreptul să negocieze cu Statele Unite. Însă asta este poziția Comisiei. Așadar, aș dori să vă spun că eu vă înțeleg foarte bine îngrijorările, dar trebuie să progresăm în negocieri și uh, să încercăm cu Statele Unite să ajungem la niște reguli obligatorii, inclusiv pentru statele membre, în cadrul acestui acord, pentru că acesta este unica cale să ne obținem rezultatele. Doar așa putem uh, să ne îndeplinim telurile. Deci uh, comisia, va, comisia acționează, negociază cu Statele Unite și vom încerca să ajungem la un acord obligatoriu pentru statele membre. Motiv pentru care am spus Consiliului că îi rugăm să se asigure că dacă se convine așa ceva și dacă putem proteja datele în această relație bilaterală între Uniunea Europeană și Statele, mem- ă, și Statele Unite ale Americii, trebuie să facem la fel și cu statele membre. Nu știu dacă aveți altă propunere, noi trebuie să respectăm cadrul legal. Vă rog, dacă aveți o asemenea propunere, să spuneți și mie, dar dacă nu, să înțelegeți că și pe noi ne preocupă problema datelor cetățenilor, încercăm să le protejăm, dar încercăm de asemenea să respectăm statele membre și Consiliul deci, aceasta, această problemă încă nu este rezolvată, sigur, negocierile continuă, eu voi ține cont de propunerile și uh, preocupările dumneavoastră, eu pot sau comisia poate să spună Consiliului, trebuie, nu putem să le spunem Consiliului că trebuie să încetăm convorbirile cu alte țări. Putem să le spunem că vom negocia și vom încerca să ajungem la un acord obligatoriu. Doar așa putem proceda. Mulțumesc. Doamnă comisar, și eu cunosc această problemă și îngăduiți-mi, vă rog, să subliniez faptul că aproape fiecare grup politic din această sală și-a, și-a uh, exprimat îngrijorările, după cum ați auzit, și se renegociază acest acord privind datele registrului cu numele pasagerilor și este foarte important pentru Parlamentul nostru ca și Comisia să ia această problemă foarte în serios ca să nu uh, rămânem așa deconectați între Parlament și Comisie. În, uh, foarte recent în aceste discuții am spus că există încă niște zone gri care sunt foarte periculoase. Deci dacă, fie, de exemplu, fiecare stat membru al acorda unei țări terțe datele pe care le pune în baza de date europeană, de exemplu Schengen, până la urmă s-ar putea ajunge în situația în care un stat terț colectează toate datele din uh, baza de date Schengen și nu le obține din sistemul Schengen, ci individual de la fiecare statul mem- de la câte un stat membru. Și în acest sens, dumneavoastră foarte bine a spus că dorim în continuare ca uh, Comisia să protejeze pilonul comunitar uh, în această situație și vă rog să procedați cât mai bine posibil. Doriți să replicați, vă rog. Da, comisar, da, sunt de acord, trebuie să uh, ne ocupăm de toate preocupările exprimate și sunt de acord că preocupările acestea sunt justificate. Asta am spus foarte clar de la început și aș dori să mă înțelegeți și dumneavoastră. Dar încercăm în comisie să găsim moduri legale cu respectarea tratatului de la Lisabona prin care să ajungem la o soluție la această problemă, să protejăm datele pasagerilor, să încercăm să consolidăm pilonul comunitar în această situație, dar nu este singurul pilon aici. Așadar, aș dori să țineți cont de ceea ce am spus, că am înțeles toate îngrijorările exprimate, și aș vrea să înțelegeți că noi am solicitat Consiliului să se angajeze că dacă noi avem succes și protejăm datele cu ajutorul acestui acord, am solicitat deja Consiliului, deci, să se angajeze și el în acest sens. E singurul mod legal în care uh, putem avea succes. Președintele, mulțumesc.